ordinea de zi, ordinea de zi provizorie care a fost adoptată săptămâna trecută în conformitate cu uh, articolul 172 din regulamentul de procedură. Luni și marți nu există schimbări la ordinea de zi. La proiectul de ordine de zi se corectează domnul președinte. În ce privește ziua de miercuri, Doamna Rebecca Harms va propune o schimbare uh, din partea verzilor. Domnule președinte, domnilor și domnilor, am solicitat încă o dată să discutăm despre uh, licențierea, autorizarea cartofului modificat genetic Amflora, din motivele următoare. După ce comisarul uh, pentru sănătate este acum responsabil cu autorizarea uh, OMG-urile, OMG-urilor, uh, eu consider că trebuie să acordăm o atenție deosebită autorizării acestor uh, tipuri de produse. Cred că este un scandal ca atât de repede, după ce și-a început mandatul noua comisie, comisarul pentru sănătate uh, Um, uh, trece, calcă în mod explicit peste uh, uh, cele exprimate de către Organizația Mondială a Sănătății. În legislatura trecută, Comisia și Consiliul au fost întotdeauna um, în mare au avut opinii foarte divergente cu privire la procedura de autorizare și chiar președintele Comisiei Barroso reprezentase o poziție foarte puternică și de aceea s-a hotărât să se utilizeze o altă, un alt tip de procedură pentru autorizare. Dar ce se întâmplă cu această procedură? Eu cred că este foarte clar. Majoritatea cetățenilor sunt împotriva acestor tipuri de alimente și de aceea avem obligația să purtăm o dezbatere despre această autorizare și să uh, fim foarte ofensivi în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte. Chciałem zapytać, czy ktoś z Państwa chciał się wypowiedzieć? Ar dori cineva să ia cuvântul în favoarea acestei propuneri? Mr. Schulz, bardzo Domnul Schulz, vă rog. Support. Against. Ok. Yes, please. Doriți să, lua cuv- să luați cuvântul împotriva acestei propuneri? Bine presidente di là da quelle che possono essere le valutazioni dei. Mulțumesc, domnule președinte. Indiferent de poziția uh, unor deputați sau a, a, anumitor grupuri politice, cred că, având în vedere importanța acestui subiect, trebuie să luăm o decizie acum. Câteodată discutăm uh, subiecte care nu sunt, uh, ne, sunt foarte importante, dar care nu ne afectează în mod direct. De această dată e vorba de o chestiune care vizează direct pe alegător deci cred că ar trebui să figureze pe ordinea de zi. Împre, împotriva acestei propuneri, domnul Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, eu uh, o înțeleg pe colega noastră, doamna Harms, și eu sunt preocupat de aceste lucruri. În multe state membre există o dezbatere foarte controversată pe acest subiect. De aceea, în conferința președinților săptămâna trecută, am spus ceva ce vreau să repet acum. Cred că nu este potrivit acum să avem o dezbatere fără rezoluție sau să avem o rezoluție care să eșueze. Cred că este mult mai bine să solicităm uh, numirea unui raportor în comisia uh, responsabilă care să se ocupe de uh, tehnica uh, acestei uh, modalități de autorizare. Comisia lucrează de 8 ani de zile la acest uh, procedeu de autorizare pe baza legislației europene și acum noi trebuie să verificăm dacă decizia care a fost luată în comisie uh, Uh, nu poate să fie uh, contestată de către Parlament, pentru că uh, noi ar trebui să avem un raportor care să verifice aceste mecanisme și să prezinte un raport care să obțină o majoritate legislativă în Parlament, care să oblige Comisia. Domnule președinte, Toată lumea poate să vorbească aici despre orice, dați-mi voie două secunde să termin. Așadar, obiectivul fiind acela de a avea o majoritate legislativă pentru ca Comisia, pe baza uh, acordului nostru interinstituțional, să fie obligată să vină cu o propunere legislativă modificată. Cred că este o manieră mult mai bună de abordare decât o dezbatere fără niciun sens. Mulțumesc, domnule Schulz. Vă mulțumesc, domnule Schulz. Doamnelor și domnilor, vă rog să nu uitați că puteți vorbi doar un minut în favoarea sau împotriva unei uh, propuneri. Așadar, vă rog să fiți disciplinați, să respectați timpul alocat, pentru că dacă nu încălcăm regulile, regulamentul de procedură. Așadar, am uh, ascultat uh, pledoaria în, uh, din partea GUE și a verzilor pentru un vot prin apel nominal. Și acum vreau să supun la vot această cerere. Cine este în favoarea uh, cerinței doamnei Rebecca Hans? Vă rog să ridicați mâna. Îmi cer scuze, spune președintele. Deschid votul. Deschid votul. Vot prin apel nominal. Wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. Votul s-a închis. 82 osoby za, 108... pentru, 182 uh, împotrivă. Așadar, această solicitare este respinsă. Ordinea noastră de zi rămâne neschimbată. Nu există modificări ale ordinii de zi pentru joi. Așadar, ordinea de zi pentru întreaga săptămână este adoptată. Următorul punct pe ordinea de zi este o declarație din partea președintelui despre Ziua Internațională a Femeii. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, Ziua Internațională a Femeii este diferită azi față de Ziua Internațională a Femeii pe care o ținem minte în, uh, din trecut în țările centrale și este europene. Nu este doar o zi în care să oferim flori femeilor. Este o zi în care dezbatem egalitatea între sexe, în care susținem, oferim sprijin mamelor singure, uh, de asemenea ne oferim susținerea uh, femeilor uh, care sunt victimele violenței. Astăzi, drepturile Uh, femei sunt foarte importante și uh, sunt un domeniu în care uh, Comisia și Parlamentul au activitate. Anul trecut am adoptat o rezoluție împotriva violenței împotriva femeilor și am dorit ca Uniunea Europeană să fie un lider în acest domeniu în lume. Astăzi, femeile trebuie să fie susținute mai mult ca oricând, pentru că suntem conștienți care sunt uh, tendințele demografice în Europa și femeile trebuie să poată și să lucreze și să aibă o viață uh, familială și să um, le îmbine în mod armonios. De aceea trebuie să le oferim susținere în îngrijirea copiilor și în același timp, femeile care doresc să stea acasă, să aibă grijă de copii, trebuie să poată face acest lucru, de exemplu, printr-un sistem adecvat care să ofere sprijin. Scopul nostru este de a asigura o egalitate deplină în toate sectoarele societății. Discriminarea la serviciu sau în societate ar trebui să rămână o chestiune a trecutului. În Uniunea Europeană, femeile sunt egale cu bărbații în toate punctele de vedere, iar Parlamentul European ar trebui să participe în această luptă. De aceea aș dori să le urez tuturor femeilor din Parlamentul European uh, să se simtă egale cu bărbații, să nu se simtă discriminate și mi-aș dori ca în Parlamentul European să avem cât mai multe femei membre ale Parlamentului European. Acum, în numele grupurilor politice, în primul rând în numele PP-ului, Eh, voorzitter. Eh, zoals u zei, inderdaad, vandaag... Mulțumesc, domnule președinte. După cum bine ați spus, astăzi este cea de-a sută aniversare a Zilei Internaționale a Femeii și sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le sărbătorim. Am obținut